Stimate doamne, stimați domni, dragi colegi. Este o deosebită onoare pentru mine să le salut pe doamna Nadia Murad și la Mia Haji Bashar, laureatele premiului Saharov de anul acesta și să le urez bun venit la Parlamentul European. Două tinere deosebite care s-au luptat pentru comunitatea lor și care astăzi vor fi premiate cu premiul Saharov. Bun venit alături de noi! Stimați colegi, vă rog să luați loc Vă voi invita pentru început să urmăriți o scurtă filmare. I'll give you